Există obiecții? Vă întreb. Se pare că nu este cazul. Atunci, procesul verbal este aprobat ca atare. Conform ordinii de zi, urmează